Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi, dragi colegi, nu suntem încă prea numeroși, dar coordonatorii sunt aici, deci eu cred că putem să începem. O să conduc eu ședința pe scurt, la început, până când vine un vicepreședinte la noi în sală și ajungem la ordinea de zi. Sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi? Aș vrea să fac uh, o mică remarcă. Punctul 12 se amână pentru uh, reuniunea viitoare. Dacă nu există obiecții, atunci trecem mai departe. O altă comunicare, această reuniune este, ca de obicei, uh, transmisă live pe internet. Deci sper să avem ascultători în direct și în acest moment. Aveți dosarul despre delegația IMCOL în Grecia din 26-27 august. Aveți aceste documente în engleză, dar comunicarea este disponibilă și în franceză și în germană. Aveți procesul uh, verbal a reuniunii din 5 uh, septembrie 2013 în dosarul dumneavoastră. Dacă nu există obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, atunci considerăm această ordine de zi ca adoptată. Și acum trecem la oaspetele nostru, bun, îi urăm bun venit, domnul comisar Neven Mimicea, membru al Comisiei Europene. Aveți cuvântul, domnule comisar. Fără microfon, domnul comisar, vă mulțumim. Stimat domnul președinte, doamne deputați, este o ocazie extraordinară pentru mine să pot să am un schimb de opinii cu dumneavoastră și să facem un inventar despre situația în care ne aflăm la trei luni după ce mi-am preluat responsabilitatea pentru portofoliul protecția consumatorului în cadrul Comisiei Europene. În general, consider că suntem pe o cale bună pentru a putea îndeplini agenda consumatorului, chiar dacă mai trebuie făcuți pași importanți în următoarele luni. Aș vrea să stabilesc prioritățile mele foarte clar în acest context. O primă prioritate este să încheiem dosarele legislative pe rol care se referă la siguranța produselor, la uh, aparatura medicală și la uh, conturile de plăți. Ambiția mea este să adoptăm aceste pachete de către codii legislatori în cadrul acestui mandat. Noile reglementări despre securitatea produselor și supravegherea piețelor sunt o cheie importantă pentru a îmbunătăți cadrul de siguranță al produselor. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că și Parlamentul și președințiile Consiliului au dat prioritate propunerilor acestora și au făcut progrese foarte mari în negocieri. Aș dori să mulțumesc în mod special aici raportoarelor, doamna Moze și doamna Pietikainen. Sper că în curând să găsim și o soluție la problema țării de origine. Contez pe susținerea dumneavoastră în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate al sistemului uh, european de informații, schimb de informații rapide pe tema produselor uh, periculoase. Efectivitatea RAPEX-ului nu ar trebui să fie subminată și de aceea este important să păstrăm uh, toate condițiile pe care le-am stabilit pentru un schimb larg de informații. În ceea ce privește cele două propuneri în legătură cu uh, echipamentele medicale, avem ca scop să ne asigurăm de un nivel foarte înalt de siguranță pentru pacienți, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru ca să menținem un sector competitiv uh, industrial în domeniul acesta în Europa. Aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea noastră intensă, mai ales uh, doamnei raportor, doamna Nora Bera. Activitățile cu privire la directiva de plăți trebuie să avanseze și ele foarte repede. Cam 58 de milioane de consumatori în Uniunea Europeană de peste 15 ani nu au încă un cont în bancă principal și cetățenii plătesc câteodată prea mult pentru serviciile bancare. Se încearcă să înțeleagă multele taxe care se aplică și li se pare foarte dificil să treacă de la o bancă la alta. Această comisie are un rol extrem de important, în mod evident, în această propunere și aș vrea să-i mulțumesc doamnei Gebhardt pentru activitatea pe care a depus-o pe proiectul de raport și pentru că a reușit să stabilească un calendar care ne va permite să facem progrese repede în acest dosar. Permiteți-mi apoi să vă menționez și cea de-a doua zonă de priorități pe care am stabilit, și anume să ne asigurăm de o implementare și o susținere eficientă a legislației adoptate. Sunt hotărât să implementăm legislația pe tema uh, soluționării conflictelor online în timp și în același timp eficient. Anul viitor vom uh, publica linii directoare pentru transpunerea directivei ADR. În același timp, facem progrese și cu dezvoltarea platformei ODR pentru a putea obține un instrument foarte funcțional și foarte uh, adaptat consumatorului până în 2016. Facem și pași concreți pentru a continua recomandările cu privire la plângerile colective pe care le-am început deja. Chiar dacă nu este un lucru obligatoriu, Aș vrea să, mă, să văd cu statele membre dacă schemele naționale de plângeri colective sunt conforme cu setul uh, pe care l-am stabilit de principii comune. Acest proces va începe săptămâna viitoare la o conferință organizată de către președinția lituaniană la Vilnius. Sunt de asemenea foarte hotărât să mă concentrez pe viitor și pe sporirea uh, și susținerea legislației existente de protecția consumatorului, mai ales în ceea ce privește eliminarea practicilor uh, neloiale comerciale și asigurarea unei respectări 100% uh, a dreptului consumatorului. O serie de instrumente foarte importante au fost deja folosite și vor continua să, intre, să fie aplicate. Aceasta include de asemenea și așa numitele sweep-uri pe uh, site-ul uh, fiecarei uh, companii, dar și coordonarea unor uh, reguli și abordări care sunt foarte importante pentru consumator în diferite state membre și contacte directe cu industria pentru a putea îmbunătăți uh, toate procesele existente în ceea ce privește cooperarea voluntară. Sunt foarte doritor să continui um, și cu pași suplimentare în aceste direcții. Aș vrea împreună cu autoritățile naționale să explorăm cum putem să folosim cadrul actual pentru ca acțiunile noastre să fie și mai eficiente. Permiteți-mi, vă rog, să vă dau un exemplu. Consumatorii se bazează foarte des pe uh, părerile exprimate de către alți consumatori, de exemplu mă refer aici la domeniul hotelier. Știm însă că foarte multe astfel de review-uri făcute pe site-urile respective sunt, induc în eroare. Cam 30% pare să fie marja de eroare, dar este foarte greu să eficientizeze acest domeniu. Dacă am face eforturi în acest domeniu, ar putea, am putea să avem o îmbunătățire clară a serviciilor pentru consumatori și să dăm și răspunsuri uh, despre cum, cât de pregătit este cadrul legal actual pentru a putea îmbunătăți legile consumatorului în momentul de față. Aceasta va um, se va regăsi și în raportul pe care îl voi prezenta Parlamentului și Consiliului anul viitor cu privire la implementarea regulamentului cu privire la protecția consumatorilor și cooperarea în domeniu. În pregătirea acestui raport voi lansa în curând și o consultare publică. Acesta va fi un proces de revizuire infinit pe care mă bazez, în care mă bazez pe toți actorii care să ne ajute să identificăm soluțiile cele mai bune pentru un cadru pe termen lung, pentru o îmbunătățire eficientă a drepturilor consumatorului în Europa. Mă bazez foarte mult, să știți, pe inputul Parlamentului în toate aceste procese și aș fi foarte mulțumit să pot avea o discuție țintită cu dumneavoastră în comisia dumneavoastră, dacă doriți așa ceva. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, o ultimă prioritate pentru mine este să demonstrez că politicile noastre aduc conc- rezultate concrete pentru consumator în domenii care vin de la energie, mediu, și duc la telecomunicații și e-comerț. În cooperare strânsă cu comisarul Oettinger, voi prezenta la următorul forum al cetățenilor pe tema energiei un raport despre cum s-ar putea face mai transparentă facturarea energetică și cum să îi ajutăm pe consumatori să-și gestioneze mai bine consumul energetic. De asemenea, voi încerca să analizez și cele mai bune practici în mai multe state membre în domeniul uh, schimbării de la un, uh, de la un benef- um, ofertant energetic la altul. Au fost foarte multe inițiative bune în statele membre și aș vrea să văd dacă acestea se pot extinde și la alte state membre. Toată această activitate necesită, bineînțeles, o îmbunătățire permanentă a bazei noastre de date. Studiile foarte țintite sunt uh, un element foarte bun și sunt pe cale de întocmire pentru a vedea cum funcționează piețele curentului, electricității și uh, câteodată cum funcționează și uh, instrumentele online de comparație care câteodată induc în eroare și în ceea ce privește aspectele de mediu, dar și în ceea ce privește vulnerabilitatea unor piețe cheie și alte piețe care se referă la consumatori țintă. Stimați deputați, avem foarte multe lucruri de terminat împreună. Eu am încredere însă în susținerea dumneavoastră și în angajamentul pe care îl demonstrați. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, Herr äh, Kommissar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare care merge de fapt până în mai 2014, până la următoarele alegeri. Aș dori acum să deschidem discuția și voi da cuvântul mai întâi coordonatorilor, domnului Schwab și doamnei Gebhardt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, stimate domnule comisar, ne bucurăm foarte mult în această comisie pentru faptul că după pauza parlamentară de vară ați putut veni la noi în comisie pentru ca să ne informați care sunt opiniile dumneavoastră despre ce trebuie să facem uh, pentru a putea finaliza piața internă, mai ales în ceea ce privește uh, produsele Uh, pentru consumator, protecția consumatorului în general și legislația aferentă. Nu este foarte simplu să um, vă dați această părere după doar câteva luni în exercițiu, dar pe mine m-ar interesa după atât de puține luni care este părerea dumneavoastră despre colaborarea um, portofoliului dumneavoastră cu ceilalți colegi din alte cabinete. Cum delimitați uh, domeniile, cum, uh, ce faceți cu diferitele uh, Uh, rapoarte sau, uh, sau dosare care sunt transfrontaliere și care sunt uh, care transfer, traversează, sunt orizontale, traversează mai multe portofolii ale comisarilor. Aș vrea să știu de asemenea dacă Parlamentul la votul în Comisia pentru Mediu a reușit să găsească un echilibru între control și protecția pacientului prin toată infrastructura prevăzută pentru dotarea medicală și în același timp pentru in, în ceea ce privește inovarea IMM-urilor. Este foarte clar că pacienții în anumite domenii au experiențe foarte proaste cu produsele medicale, dar uh, numărul foarte mare de produse medicinale este în general o dovadă pentru faptul că există o acceptabilitate mare din partea consumatorului față de aceste produse. Deci majoritatea sunt totuși pozitive. Și o ultimă întrebare, ați vorbit despre îmbunătățirea aplicării legislației în statele membre. Am avut uh, un domeniu care va fi foarte important și în următoarele zile, atunci când vorbim de directiva generală pentru siguranța produselor. E vorba de așa numitele, uh, numita legislație Made in, ante, eh, predecesorul dumneavoastră împreună cu comisarul Tajani a făcut eh, o propunere importantă Aș vrea să știu dacă sunteți gata să mai faceți o evaluare de impact împreună cu Parlamentul pentru a vedea dacă cu adevărat cetățenii așteaptă și ar, ar primi un, un plus de informații din o astfel de propunere a Comisiei. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți și să completez și cu IMM-urile, dacă știți, avem o dezbatere foarte mare. Vă rog, în Germania. Doamna Gebhardt, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Mimița, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit în această după amiază. Cred că este destul de clar că avem de ceva vreme un comisar care se ocupă doar de protecția consumatorului și este foarte bine pentru noi. Este foarte bine și pentru Comisia Europeană, pentru că aceasta înseamnă că acest dosar are mai multă importanță acum și pentru Comisie. Da, eu m-am arătat disponibilă să lucrez uh, foarte repede în ceea ce privește conturile de bază, pentru că cred că pe cât este posibil ar trebui să facem tot, uh, totul pentru ca în această legislatură să se ia o decizie bună. Cred că foarte mulți cetățeni care nu au acces la un cont de bază, nu pentru că nu doresc acest lucru, ci uh, Eh, mai există și cei care nu doresc, dar cei care vor nu primesc acces la un cont de bază, nu este un lucru care se poate tolera, mai ales în eh, momentul de față când uh, nu prea mai poți să-ți imaginezi o viață fără să ai un cont în bancă prin care să poți să faci plăți uh, online sau poți să faci uh, transferuri de, de bani. Este o întrebare foarte importantă la care trebuie să găsim un răspuns adecvat și este important și să avem grijă ca acest cont uh, de bază să fie cât se poate de ieftin și dacă mai bine ar fi să fie gratuit, dar dacă nu, atunci trebuie să aibă o valoare simbolică taxele percepute pentru deschiderea contului. Sunt destul de dezamăgit despre răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește um, plângerile colective. Discutăm cu Comisia deja de ani de zile. Și am discutat și cu um, comisia, deci de mai multe ore am făcut mai multe propuneri, multe verificări și acum dumneavoastră ne spuneți că trebuie să mai verificați o dată. La un moment dat, cred că și Comisia Europeană trebuie să acționeze. Ori spune că Uh, nu dorește acest lucru sau și atunci ne gândim um, cum facem sau dacă nu trebuie să faceți o propunere pe masă, trebuie să faceți o propunere concretă. Deja uh, de câțiva ani ne spuneți că se pregătește ceva pe acest dosar, dar nu este suficient, nu este satisfăcător și aș vrea să vă rog, deci, să faceți ceva presiune. Știu că nu este ușor în Comisia Europeană, pentru că nu toată lumea e de aceeași părere, nici în Parlamentul European nu e toată lumea de aceeași părere, însă cu toate acestea avem nevoie de un răspuns pentru cetățeni ca să știm ce spunem despre acest dosar. Nu trebuie să-i lăsăm în nesiguranță atâta timp. Și a treia temă foarte importantă despre care vreau să vă vorbesc este problema principiului țării de origine, așa numitul made in. Cred că este o chestiune foarte importantă și uh, cred că trebuie să le dăm un răspuns cetățenilor. Foarte mulți vor să știe de unde vine produsul pe care tocmai l-am cumpărat și unde este uh, produs. Mulți cetățeni nu vor să știe, nu interesează, dar există foarte mulți care vor să știe de unde vine produsul cumpărat. Și deci avem nevoie de o dată precisă uh, pentru a răspunde la această întrebare, o dată precisă care să aibă cu adevărat ceva de zis și nu ceva care să nu fie clar. Nu avem nevoie uh, să știm că o cămașă care a fost cusută într-o parte și apoi doar noasturii s-au pus uh, în Germania să aibă pe ea scris Made in Germany. Asta este o inducere în eroare evidentă și nu trebuie să tolerăm așa ceva. Avem nevoie de o soluție care să fie cu adevărat durabilă și care să permită mai ales IMM-urilor să nu Um, primească probleme suplimentare, dar care oferă în același timp informația cea mai importantă de care au nevoie cetățenii pentru ca să poată să facă o cumpărătură responsabilă. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, bevor ich äh, den Vors Mulțumesc foarte mult. Înainte să-i dau președinția domnului Coferati, aș vrea să mai fac două comentarii. Sehr viel, ich glaube, wir alle hier im Hause haben sehr viel Verständnis dafür. Sper că cei de acasă au înțelegere pentru faptul că doriți mai întâi să încheiați cele trei directive înainte de alegeri pentru ca acestea să poată ajunge să fie implementate și în statele membre. Și de asemenea, mi se pare foarte bine că în anul viitor doriți să puneți accentul, de fapt, pe implementare, pentru că asta este o chestiune rămasă oarecum restantă peste tot. Un alt aspect uh, care mă îngrijorează se referă la plângerile colective și am senzația, după ceea ce ați spus dumneavoastră, și poate ne mai explicați încă o dată, că după ce nu ați reușit să primiți din partea Colegiului de Comisar suficientă susținere, încercați acum să găsiți susținerea necesară la statele membre. înțeleg acest lucru, ar fi o cale bună, însă noi avem uh, această experiență că statele membre blochează chiar mai mult decât uh, Comisia sau decât uh, Parlamentul. De aceea, permiteți-mi să fiu foarte sceptică în ceea ce privește acest demers. Cred că ar trebui să aveți încredere în aliații dumneavoastră și Uh, când spun aliați, mă refer la o mare parte din uh, acest Parlament și mi-aduc aminte să fi citit undeva că Comisia uh, Uh, dorește să implementeze un fel de a treia cale, deci nu sistemul american, dar nici sistemul uh, existent în momentul de față și că se lucrează deja la modelarea acestui sistem și poate ne mai spuneți câte ceva uh, în această privință. Și un ultim punct în ceea ce privește transparența prețurilor la energie și cred că nu doar la mine în țară, ci și în tot restul Europei prețurile la energie ar putea deveni o problemă pe viitor și pentru a putea uh, modifica ceva în politica energetică ar trebui să avem transparență în ceea ce privește prețurile. Există deja și decizii judecătorești la nivel național, dar și european și ar fi bine dacă ați putea aduce transparență în acest domeniu și ar fi excelent dacă ați reușit acest lucru chiar înainte de alegerile europarlamentare, pentru că ar fi o chestiune prin intermediul căreia toți colegii ar putea dovedi că Europa uh, face ceva în această privință care afectează, de fapt, pe toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Putem schimba acum la prezidiu și vă voi asculta de pe locul meu uh, răspunsul la întrebările pe care le-am formulat. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați exprimat încă o dată interesul uh, atât de clar pentru acțiunile noastre. Întotdeauna comisia dumneavoastră a fost uh, foarte preocupată de toate aspectele legate de protecția consumatorului. În schimb de opinii cu privire la protecția consumatorului și politica de protecție a consumatorului, a fost aici, în Comisia IMCO, întotdeauna o ocazie importantă. Pentru că, prin aceste discuții, am uh, dat un impuls uh, acțiunilor noastre, am devenit mai eficienți și această politică importantă a mers înainte. La începutul mandatului meu, chiar înainte de aceasta, la audierea din comisia dumneavoastră, am încercat să arăt că politica consumatorului este o chestiune de politică orizontală, este o politică transversală care, de fapt, aduce sub aceeași umbrelă cel puțin 10 sau 12 resorturi, deci 12 comisari și politici europene. Scopul meu principal este, deci, să transform interesele și așteptările cetățenilor într-o primă etapă a proceselor noastre pentru a formula cu adevărat procese legislative și acțiuni legislative în alte domenii politice și pentru a da consumatorilor puterea meritată ca ei să fie cu adevărat locomotiva funcționării pieței interne. După două, trei luni în funcția mea de comisar, pot confirma că experiența mea cu ceilalți comisari și de cooperare cu ceilalți comisari în domeniul protecției consumatorilor și a politicilor consumatorilor care trebuie să se reflecte în toate celelalte domenii a fost o experiență pozitivă. De exemplu, cu uh, vicepreședinta doamna Cruz am participat foarte mult în uh, formularea așa numitului pachet uh, pentru piața unică de telecomunicații. Sper, de altfel, că aceste eforturi vor duce la beneficii clare și concrete pentru consumatori, fie că e vorba de internet, fie că e vorba de domeniul telecomunicațiilor. Același lucru se aplică și comisarului Barnier și uh, serviciului uh, și domeniului serviciilor în ceea ce privește conturile bancare sau directivele aferente, dar și în ceea ce privește politicile industriale și de companii cu domnul vicepreședinte Tajani. Unul din uh, progresele majore, dar poate că nu sunt neapărat uh, sigur că se poate vorbi deja de un succes, este faptul ca semestrul european să capete un impact macroeconomic fiscal și uh, un domeniu de aplicabilitate larg pentru ca să poată cu adevărat să fie eficient. Având recomandări mai concrete care ar putea afecta sectorul consumatorilor în general și uh, um, general politicile de redresare economică. Acestea sunt uh, obiective care vin din interesul pe care îl avem întotdeauna pentru politica consumatorului. Există trei pachete legislative în momentul de față la Parlament și în acest moment decisiv pentru adoptarea acestor pachete în Parlament și în Consiliu. Atunci când vorbim despre produsele din domeniul medical, aș dori ca și Consiliul să urmeze cu aceeași voință și viteză acest dosar precum o face Parlamentul. Cred că Parlamentul va putea în curând să aibă un mandat pentru trilog și sper ca și statele membre să urmeze după aceea și și sper ca în decembrie sau ianuarie să putem continua pe acest dosar și să ajungem la un rezultat uh, bun. În ceea ce privește siguranța generală a produselor, sunt conștient de faptul că regulamentul cu privire la țara de origine, așa numitul regulament Made in, este cel mai important bloc al acestui pachet. Din perspectiva Comisiei, aș dori să subliniez că propunerea Comisiei este validă în continuare pentru noi, se bazează pe criteriile recunoscute internațional pentru determinarea țării de origine, pe baza unor coduri vamale și unui regulament de coduri vamale, începând cu criteriul ultimei prelucrări substanțiale a produsului. Așteptăm acum votul Parlamentului și poziția Parlamentului despre aceste, pe aceste propuneri și propunerile statelor membre. se pare că există păreri diferite, divergente pe această propunere și Comisia ar dori să fie cât se poate de pragmatică în acest dosar și să ducă la o rezolvare cât mai rapidă a regulamentului acesta cu privire la țara de origine. Scopul nostru este să păstrăm o etichetare made in, considerăm că este un instrument adițional de siguranță și de trasabilitate a produselor, care ar putea să ne ajute să combatem produsele periculoase, contrafăcute, care intră pe piața europeană. Plângerile colective s-au menționat de asemenea de câteva ori în uh, cadrul intervențiilor colegilor, coordonatori. Într-adevăr, e vorba de o problemă care durează deja de ceva vreme și care nu a ajuns acum încă la nivelul dorit. Adică nu s-a ajuns încă la un nivel de reglementare pe care și l-ar fi dorit actorii implicați. Și nu s-a ajuns nici uh, la un regulament obligatoriu pe care majoritatea deputaților din această comisie și l-ar fi dorit. Dar, pe total, comisia a fost și este pe o poziție cât se poate de realistă am uh, ajuns la un nivel care nouă ni se pare realist și posibil. Nu a fost ușor să ajungem aici, nici măcar la acest nivel uh, de recomandări pentru statele membre cu privire la problema plângerilor colective și uh, aplicarea acestei proceduri la nivel național în statele membre. spre desebire de plângerile colective care sunt parte a tradiției statelor membre, tradiției juridice. Deci sperăm de, ca statele membre să poată să urmeze aceste recomandări și să le folosească ca și instrumente puternice. Sperăm ca și Comisia să-și continue angajamentul în statele membre astfel încât să se asigure că aceste recomandări se implementează în cât se poate de multe state membre în Europa. În această declarație introductivă nu aș vrea decât să menționez câteva idei legate de prețurile energetice și de beneficiile tangibile care ar putea veni odată cu o plângere colectivă sau cu acțiune colectivă în domeniu. Cel de-al treilea pachet energetic este acum în vigoare și concurența și liberalizarea serviciului, eh, sectorului energetic este de aceea deja considerată o reușită. În același timp se vor, au, vor fi și progrese în domeniul prețului gazului și prețului energiei. Ceea ce ar dori Comisia în momentul de față să aibă este să dezvolte recomandările generale legate de domeniul facturării. Să transforme facturarea într-un exercițiu mai transparent și mai uh, inteligibil pentru consumator. Aceasta este una din acțiunile, de direcțiile în care vom merge. Și are legătură și cu o facturare clară în general. A treia acțiune pe care ne-o dorim este facilitarea schimbării ofertantului în domeniul energetic. A existat, au existat mai multe modele de um, schimbare a operatorului care sunt posibile în mai multe state membre și Comisia dorește să folosească aceste cele mai bune practici din statele membre pentru a le extinde la toate statele membre. Mulțumesc, domnule comisar. A cerut acum cuvântul doamna Senalova. Aș vrea să profit să îi dau cuvântul ei, întrebând însă dacă mai sunt și alți doritori de cuvânt, pentru ca să-i pot uh, nota pe toți care doresc să ia cuvântul, astfel încât domnul comisar să poată răspunde după aceea la toate întrebările. Mulțumesc, doamna Senalova. Dobrý den, pane komisaři. Já v podstatě se omlouvám kolegyním a kolegům, kteří... Mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar. Îmi cer scuze colegilor care au fost aici de la bun început, spre deosebire de mine, și care vor interveni după mine. Îmi cer scuze pentru că am întârziat, pentru că a trebuit să particip la vot într-o altă comisie. Domnule comisar, ne-am întâlnit uh, săptămâna trecută când uh, filmul CEF uh, cu titlul Crux a fost prezentat aici la Parlament. Și iată că constatăm că avem probleme cu implementarea actualei legislație, pentru că și la 5 ani după intrarea în vigoare a directivei cu privire la practici uh, neloiale, situația nu s-a schimbat foarte mult. De aceea salut uh, consultarea publică pe care ați anunțat-o cu privire la protecția consumatorilor. În martie 2013, Comisia a anunțat că se va concentra mai mult asupra colaborării între organismele de reglementare. Pentru că, așa cum am putut vedea săptămâna trecută, se folosesc uh, tot felul de tertipuri noi. Companiile sunt foarte inovatoare în acest domeniu și încep deseori într-un stat membru, <clears throat> după care practica se interzice acolo, dar o transferă în alt stat membru, deseori spre est, de fapt. Și de aceea acest schimb de bune practici credem noi că ar fi foarte util. Întrebarea mea se referă la campania de conștientizare care a fost anunțată pentru acest an. Anul acesta este anul european al cetățenilor. Însă nu am remarcat niciun fel de activități importante în această privință. De aceea, întrebarea mea este ce acțiuni sau ce activități vor fi lansate de comisie în cadrul acestei campanii. Și o ultimă întrebare din partea mea se referă la protecția consumatorilor. Și se leagă toate aceste practici neloiale atunci când companiile organizează prezentări majore și încearcă să înșele consumatorii și ulterior încearcă să-și uh, transfere aceste practici în străinătate. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Tun. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și pentru faptul că ați ținut legătura cu noi în mod constant. Cred că este un lucru benefic și va fi la fel de benefic și pe viitor. Astăzi aș dori să mă refer mai multe chestiuni, dar aș dori să încep cu soluționarea disputelor online, comerțul electronic și soluționarea disputelor uh, prin mediere. Am uh, lucrat pe marginea acestor uh, directive și au existat probleme. Vorbeați și de realismul Comisiei Europene, însă propunerea dumneavoastră a fost uh, realistă de la bun început. Noi am făcut-o și mai realistă, însă vă întreb care sunt progresele pe care le-ați înregistrat în această privință. Cum ați evalua cooperarea dumneavoastră cu statele membre în ceea ce privește transpunerea și implementarea directivei? Poate că statele membre au nevoie de susținere sau coordonare, astfel încât sistemul ADR să fie coerent în întreaga Uniune. De asemenea, am avut probleme și cu finanțarea proiectului, pentru că a rezultat că nu există suficient bani la nivelul comisiei pentru a asigura finanțarea, pentru a plăti sistemul de traducere necesar pentru soluționarea disputelor online. Și de aceea am vrut să vă întreb dacă ați găsit o soluție la această problemă și care este situația cu uh, aplicația de traducere. Și poate ne-ați putea oferi tot în cadrul comisiei noastre o prezentare pe această temă. Este un subiect extrem de important pentru consumatori. Am fost abordat în repetate rânduri de cetățeni pe această temă, fiind întrebat ce progrese s-au făcut. Și aș întreba și pe doamna Gephardt, dacă tot am cuvântul, despre această idee, pentru că am auzit poziții din partea anumitor uh, ONG-uri că informațiile cu privire la made in, la țara de producătoare, pot uh, fi înșelătoare pentru că produsele se fabrică până la urmă în pași în mai multe țări. Și dacă s-ar oferi, ar fi bine ca aceste informații să se ofere doar dacă informațiile oferite sunt și adevărate. Și cred că soluția folosită în Germania este una foarte benefică și este un exemplu pentru Uniunea Europeană. Grazie, Maria. Mulțumesc, care acum uh, cuvântul doamna Perez. Eu, eu voi... Mulțumesc, domnule comisar. Am să mă refer la această doar la o singură chestiune, una importantă, care se referă la sănătate și la dreptul la o viață demnă. Pentru că și aici există diferențe sociale majore Există mm, tratamente medicale, unele foarte inovatoare, care pot fi însă și foarte costisitoare. Și dacă uh, continuăm să mergem pe calea adoptată, nu vom mai asigura o egalitate uh, socială. Și întrebarea mea este ce uh, intenționează Comisia Europeană să facă în această privință? De pildă, în țara mea trebuie, există un nou sistem de coplată. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Medzola. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea a fost inspirată de cea formulată de doamna Tune cu privire la sistemul de soluționare a litigiilor online și aplicația de traducere menționată în acest regulament. Am discutat aceste lucruri cu Comisia în repetate rânduri și există și limitări de ordin financiar pentru această aplicație de traducere. Știm că această aplicație nu poate fi finanțată în totalitate din programul pentru consumator, dat fiind faptul că bugetul general al Uniunii a fost redus. De aceea, domnule comisar, aș dori să ne spuneți dacă încă sunteți angajat pentru a verifica dacă resursele necesare pentru acest uh, sistem de traducere există. Consumatorii Uniunii consideră că acest instrument este unul foarte important. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului comisar care vă va răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să continuăm cu acest schimb de vederi pe marginea acestor chestiuni foarte importante care au fost aduse în atenția noastră de către onorații europarlamentari. atunci când este vorba de practicile neloiale care au fost uh, dezvăluite în mod uh, atât de tragic, dar și uh, clar de, că, de filmul care a rulat acum câtva timp în Parlament și care se referea la practicile neloiale la care sunt uh, supuși cetățenii mai în vârstă atunci când uh, unii dintre comercianții incorrect, încearcă să îi facă să cumpere lucruri pe care aceștia de fapt nu le doresc. Da, într-adevăr, Implementarea legislației cu privire la drepturile consumatorilor ține de autoritățile naționale. Însă, ce mi-am propus eu să fac este să asigur o mai bună coordonare astfel încât să există o mai bună cooperare între autoritățile naționale responsabile cu aplicarea acestei legislații. De aceea, lansarea unor consultații publice cu privire la cooperarea în domeniul protecției consumatorilor uh, între autoritățile naționale de aplicare a legii este un pas foarte important. Această consultare va fi lansată cât de curând și va constitui o ocazie pentru toate autoritățile naționale de a ne supune atenției practicile neloiale cele mai importante și mai grave cu care se confruntă în activitatea lor, pentru a putea astfel identifica cele mai bune practici și pentru ca autorități din alte state membre să aibă ce învăța. Această consultare publică nu va fi doar un exercițiu între autoritățile legii de la nivel național și comisie, ci va include un grup mare de părți interesate, începând cu organizațiile consumatorilor, de asemenea, și mă bazez pe contribuția acestora pentru raportul care va duce la îmbunătățire a aplicării la nivel național a acestei legislații. Mecanismul de soluționare alternativă a litigiilor împreună cu cel de soluționare online al disputelor reprezintă un uh, alte instrumente importante pentru rezolvarea problemelor și de ajunsurilor cu care se confruntă consumatorii. Sigur că suntem în favoarea creării unor uh, centre europene de consultanță pentru consumatori, dar um, și pentru mecanismele ADR și platformele ODR care le-ar permite consumatorilor să își rezolve probleme cu care se confruntă în propria limbă și prin intermediul unui sistem care nu e doar mai ieftin și mai transparent, ci și mai eficient decât soluționarea în instanță a acestor dispute. De aceea, ceea ce pot spune eu aici este că mecanismul de soluționare online a disputelor va funcționa, așa cum prevede și regulamentul, începând din cel târziu 2016. Comisia va găsi toate mijloacele financiare și tehnice necesare pentru ca această platformă online să funcționeze până la acea dată. Sigur că ne bazăm pe finanțare din partea programului pentru consumatori, însă aceasta nu va fi suficientă și s-au convenit deja niște uh, soluții de finanțare alternative pentru această platformă online și vă asigur că această platformă online de soluționare a disputelor va fi pe deplin operațională până în 2016. Am mai existat și un comentariu foarte important vis-a-vis -vis de sistemul de sănătate și problemele existente care sunt în creștere în sistemul sanitar. Este un alt domeniu în care politica în domeniul protecției consumatorilor și comisarul responsabil ar putea uh, să fie binevenit ca o formă de colaborare cu ceilalți comisari pentru a pune pentru a duce în față interesele pacienților. Și am să am o discuție din nou cu colegiul de comisari pentru a găsi o soluție pentru aceste programe pentru pacienți care să nu aibă de suferit de pe urma limitărilor financiare cu care ne confruntăm astăzi și cu care se luptă, de fapt, multe sisteme sanitare din statele membre. Am mai existat o întrebare sau un comentariu în runda precedentă de întrebări care s-a referit la echilibrul necesar în ceea ce privește pachetul cu privire la dispozitive medicale. Deci acest echilibru între siguranța pacienților și competitivitatea producătorilor europeni de dispozitive medicale capacitatea inovatoare a acestora, în special atunci când e vorba de IMM-uri care sunt foarte implicate în producția acestor dispozitive medicale inovatoare. Acest echilibru nu a fost niciodată unul ușor, însă mi se pare că conceptul general al pachetului cu la dispozitivele medicale Așa cum rezultă acum de pe urma amendamentelor adoptate în Parlament, împreună cu propunerile Comisiei, merg într-o direcție care nu vor compromite acest echilibru între siguranța pacienților și capacitatea inovatoare și competitivitatea producătorilor de dispozitive medicale. Problemele rezultă, în primul rând, din faptul că autorizarea de punere pe piață pentru aceste noi dispozitive medicale Uh, aduc acest plus de competitivitate dacă comparăm cu alte zone ale lumii. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru răspunsurile pe care ne ați dat. Vom avea ocazia să revenim asupra multor din aceste teme împreună cu dumneavoastră. De aceea, doresc să vă mulțumesc și numele colegilor și vă propun acum să suspendăm lucrările noastre până la 4 și 10, când va trebui să votăm, pentru a le permite și colegilor care lucrează la alte comisii să ajungă și să participe la vot. De aceea ne vom relua lucrările peste 10 minute. Mulțumesc!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 se i colleghi prendono posto possiamo cominciare le procedure. Haideți să continuăm cu voturile dacă sunteți de acord, stimați colegi. Uh, avem în mijlocul nostru un grup de distinși oaspeți din Suedia, care le dorim un călduros bun venit în mijlocul nostru. Poate că puteți totuși să așteptați o clipă, pentru că primul, primul vot va trebui să-l uh, desfășurăm înainte ca dumneavoastră să luați loc. Domnul Tarabela, luați loc, vă rog. Da, vă rog să vă ocupați locul în sală. Așadar, primul vot privește adoptarea calendarului. Este vorba de calendarul pentru 2014 al reuniunilor comisiei noastre. Calendarul a fost ad adoptat deja în sesiunea coordonatorilor. Acum însă trebuie să ratificăm această adoptare din partea coordonatorilor și cine este de acord, vă rog să ridice mâna acum. Va bene, il calendar, chi e contrario? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă calendarul astfel. Adesso le nostre ospiti possono tranquillamente Acum oaspeții noștri pot să ia loc și noi putem să continuăm. Dobbiamo votare a questo punto la relazione di Maria Rigoyen Perez sul piano. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. calendarul IMCO, uh, ce scuze, planul de acțiune privind de sănătatea 2012-2020. Trecem la votare amendamentul 1, Parvanova. Cine-i pentru, vă rog să ridice mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, Constanț Le Grip, cine-i pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Fiind dat că sunteți se așezați diferit decât de obicei. V-aș ruga, vă rog să ridicați mâna foarte bine vizibil pentru președinte, pentru că este foarte greu să vă control, să controlez. Amendamentul 3. Pieticainen, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pietikainen. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 al raportoarei, cine pentru, cine împotrivă, verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pieticainen. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 și 14 sunt identice. Imbrasas și Pacșaș. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendament, compromisul 4, îmi cer scuze, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Părvanova, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 și 23. Imbrasas și Rolandas. Votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Pietikainen. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Parvanova. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 24. Parvanul macinei pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votăm rezoluția în totalitatea sa. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 30 de voturi pentru și un împotrivă. Felicitări doamnei raportoare. La relazione successiva Trecem la următorul raport. raportul doamnei Gal Pelci, bază industrială și tehnologică de apărare europeană. Aveți lista de votare. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Nu, a căzut acesta, deci din cauza lui 2. Amendamentul 4, Gebhardt, deci. Pentru, amendamentul 4, Gebhardt. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pe părți. Prima parte acum. Gebhardt, da, doamnă Gebhardt. Aș dori să vă spun că acest amendament de compromis nu a fost semnat de către mine așa cum scrie în lista de votare, nu îl susțin eu. Bine. Atunci îl supunem pe părți la vot. Prima parte a compromisului 3, cine e de acord, cine e pentru, îmi ce scuze? Chi e contrario? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Harbour. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Ole Schmidt. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17, Gebhardt. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19, Schwab. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, Galpelci. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Schmidt. Cine-i pentru? împotriva. Abțineri. Se respinge. 22. Weiler. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23, 24 și 25 se votează împreună. Obermeier cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29, Galpelci. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 30. Gebhardt. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Bilan. cine pentru? Împotrivă. Să verificăm. Vă rog, electronic s-a deschis votul. Și s-a închis. se adoptă. Amenajul 32, Gebhard, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33, Bilan, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum supunem la vot raportul în totalitatea sa. S-a deschis votul. La Și s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 11 uh, împotrivă. Felicitări, doamnei raportor. Foarte bine. Acum am terminat partea cu votul din ordinea de zi. Dăm două minute colegilor care vor să sau trebuie să plece pentru că au alte angajamente și preluăm după aceea, reluăm discuția noastră două minute fix după ceas. Proprio giustissimi nei tempi questa volta, è una macchina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 Bine, possiamo riprendere. Bun, haideți să reluăm lucrările noastre și îmi dau mie cuvântul pentru că trebuie să iau cuvântul despre guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european. Acesta este raportul pe care l-am uh, întocmit eu. După cum știți, este prima discuție, primul schimb de opinii pe acest subiect. În legătură cu acest uh, raport. Anul trecut, Comisia Europeană a prezentat în raportul său și o comunicare cu privire la activitatea noastră în mod principal, adică guvernanța pieței interne. Acum că Comisia a hotărât că și piața internă este un punct extrem de important în acest dosar, e important să se pună acum în aplicare ceea ce s-a hotărât, indicând nu numai chestiuni legate de subiectul ca atare, ci și legate de procedura prin care să se realizeze guvernanța, astfel încât și pe viitor, în cadrul de analiză anuală, care este de fapt semestrul european, să existe un raport specific despre stadiul de integrare al pieței unice. Am mai discutat, de fapt, și am și votat o propunere în domeniu care făcea parte din raportul Schwab. Am votat acest raport la plenară împreună cu alte rapoarte care țineau de semestrul european și această practică trebuie consolidată și pe viitor și ea ne va permite, dacă va fi acceptată așa cum ne-am dorit-o noi, și comisiei noastre să aibă un rol mai important și în legătură cu uh, și față de ceea ce făceam înainte să avem un rol mai uh, decisiv. După cum știți, semestrul european a fost uh, constituit pentru a oferi un cadru procedural și de conținut comisiei pentru ca să pune în aplicare proiectul, proiectul 2020 pentru Uniunea Europeană. Cred că această, acest obiectiv n-ar trebui să se limiteze la acțiunile comisiei și la cei mai importanți piloni ai politicilor economice europene și ale politicilor sociale și ocupaționale. Credeți că acești doi piloni să fie, ar fi bine să fie legați, interconectați și aceasta să se permită prin reguli și funcții clare, specifice ale pieței interne. Acest cadru de referire mai amplu, mai larg, poate să permită Comisiei să îmbunătățească și să dea un conținut politic mai puternic și uh, mecanismului prevăzut pentru semestrul european. Trebuie deci să definim foarte precis o metodologie de coordonare a semestrului european, pentru ca prin, între acești trei piloni să nu existe o relaționare de ierarhie, ci ei să fie considerați ca piloni integrați și de valoare egală. Aceasta va fi permis prin individuarea, prin identificarea serviciilor clare de care uh, vorbea Comisia. E vorba de serviciile care sunt înțelese în sens general, dar și specificul uh, serviciilor financiare, transport, energie și piața digitală. Eu cred, deci, că este util să adăugăm elemente suplimentare de evaluare legate în mod specific de protecția consumatorilor la acest dosar, atât în funcția lor de cetățeni, cât și în funcția lor de uh, angajați sau lucrători. Ei sunt cei care creează, de fapt, o plusvaloare în ceea ce privește activitatea pieței unice. Pentru a face acest lucru, trebuie să stabilim însă la valoarea sa egal, uh, adevărată, uh, dreptul tuturor actorilor de pe piața internă. Deci toți actorii de pe piața internă trebuie să fie considerați ca actori cheie și deci ar trebui să ne gândim la uh, punerea în aplicare a drepturilor lor, atât cele individuale cât și drepturile, a drepturilor colective. Raportul Schwab făcuse referire de stadiul de a, uh, progres al uh, propunerilor din Single Market Act, din actul privind piața unică, și uh, chiar și din a, a doua sa versiune, care tocmai fusese prezentat la momentul când a ieșit acest raport. Avem deci posibilitatea acum să analizăm aceste conținuturi, uh, de, aceste conținuturi cu un element suplimentar de care dispunem acum, în care ne arată o cauzalitate mai clară. Apoi, uh, raportul trebuie să includă însă și o analiză a instrumentelor disponibile pe piața internă. Trebuie să analizăm ce instrumente se foloseau în trecut, dar va trebui și să ne gândim la o formă nouă de control și de verificare care să poată să fie în măsură să se refere uh, la opinia consumatorilor și la uh, evaluarea clară a acestora. Nu va fi suficient în acest sens uh, să avem evaluări strict statistice sau cantitative. Vom avea nevoie și de o evaluare a conținutului ca atare, care va trebui să fie făcută periodic despre diferitele acțiuni, despre diferitele conținuturi ale acestei piețe interne și din partea consumatorilor, adică punctul nostru de referire cel mai important, având în vedere că, de fapt, consumatorii sunt uh, actorii principale ai uh, și, până la urmă, și destinatarii acestor servicii și, deci, a acțiunilor Comisiei noastre în general. Voi prezenta acest text până la 15 octombrie și vom avea, deci, uh, destul timp la dispoziție pentru a discuta despre acest raport, fiind dat că data depunerii amendamentelor este 15 noiembrie. Așa este prevăzută data în momentul de față, pentru că dacă Comisia Europeană nu ar, va fi prezentat la acel moment uh, încă o analiză anuală despre creștere, Trebuie să ne gândim la o a doua scandență pentru aceste amendamente ca să poată să existe posibilitatea de a prezenta din partea noastră, bineînțeles, o, o evaluare a propunerii Comisiei la acel moment. Așadar, în momentul de față, textul acesta va fi gata pe 15 octombrie și amendamentele trebuie depuse până în 15 noiembrie. Însă trebuie să considerați data de 15 noiembrie ca o dată flexibilă în cazul în care uh, Comisia va prezenta raportul în alt moment uh, decât ceea ce se prevăzuse acum. Din acest motiv, și nu voi adăuga altceva pentru că vom mai avea ocazia să o facem după ce comentăm amendamentele legate de acest raport și apoi amendamentele de compromis care se vor face pe baza lor. Vreau să mă opresc deci aici și vreau să dau cuvântul celor dintre dumneavoastră care dorește să vorbească, însă din partea grupurilor politice nu am pe nimeni ca raportor din umbră care să dorească să ia cuvântul pe listă. Mai întâi doamna Hanslick din partea popularilor, apoi eh, Hatzimakakis din partea ALDE. Vă rog. Przewodniczący, ja chciałabym się wypowiedzieć również w imieniu pana Andreasa Schwaba. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și din partea domnului Schwab și din partea care este coordonator PPE și care este raportor la raportul despre piața internă să vă spun că piața unică pentru Uniunea Europeană este foarte important pentru toți cetățenii. Ar fi de aceea esențial să știm să vedem că să fie un, există un raport pe această temă. În acest context, în numele domnului Schwab, aș vrea să fac câteva comentarii în introducere. Aș vrea, în primul rând, să spun că ar fi extrem de important să um, punem în aplicare raportul domnului Schwab de anul trecut. Nego. Cu alte cuvinte, trebuie să analizăm și să studiem temeinic principiile piețele interne eh, în contextul semestrului european. Deci trebuie să le reinterpretăm. Din păcate, însă, deocamdată încă nu există o piață comună unificată. Ea încă nu se constituie într-un pilon solid al uh, economiei noastre. Și de aceea, principiile care stau la baza pieței interne trebuie să fie înțelese și aplicate în tocmai pentru a asigura funcționalitatea pieței interne și pentru a asigura creștere economică, locuri noi de muncă și competitivitate. Domnul Schwab spune că pentru a atinge aceste obiective este important ca liniile de orientare emise de comisie și adresate statelor membre să fie mai îndeaproape uh, transpuse în practică. Adică, statele membre ar trebui să fie mai mult implicate de acum încolo decât uh, până acum și să nu le respingă, așa cum s-a întâmplat recent în Franța. Domnul Schwab este, uh, constată cu bucurie că Franța a început să pună în aplicare unele propuneri din uh, raport, cum ar fi, de exemplu, uh, utilizarea mai mult decât până acum, mai des a așa numitor sweep-uri în tranzacțiile online. De asemenea, uh, urma ca după acest raport să fie realizat un studiu de evaluare a punerii în aplicare uh, a acestor prevederi. Noi sperăm alături de domnul Schwab că raportul va putea să-și continua activitatea raportorul curent să-și continue activitatea uh, la fel de constructiv și de fructuos cum a făcut-o domnul Schwab până acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și în numele colegului meu. Grazie a lei per Mulțumim frumos și acum pentru grupul ALDE, domnul Hatzimarkakis. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că majoritatea colegilor care sunt implicați, um, nu realizează în tocmai importanța și amploarea acestui uh, raport. Am fost uh, preocupați anul, uh, anii trecuți de datoriile suverane care au apărut și ele în contextul semestrului european, dar am uitat din păcate că toți factorii care determină apariția acestor datorii suverane, o creștere economică mai redusă, o, o producție mai redusă, că toate aceste lucruri, de fapt, au legătură cu piața internă și cu funcționarea ei. De aceea este logic și ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme ca aceste aspecte ale dezvoltării economice europene, ale apariției datorilor suverane să fie tratate în contextul și strâns legat de principiile pieței interne. Deci, domnul Schwab insistă pe transpunere, pe punere în aplicare, dar nu, nu trebuie să ne gândim doar la asta. În al 10-lea an al uh, Uniunii Monetare trebuie să vedem nu doar cum, cum să asigurăm creșterea economică, ci și cum să ajungem la o, o, un echilibru între diferitele părți ale uh, Uniunii Europene. Uh, am două cetățenii Eh, dețin odată cetățenia greacă în care în ultimul an s-a pierdut un eh, milion de locuri de muncă și în cealaltă țară care cetățenie o dețin, Germania, s-a creat 500.000 de locuri de muncă în aceeași perioadă. Din păcate, aceste diferențe pe termen lung nu sunt eh, sustenabile, nu sunt viabile. Acum noi, în calitate de europeni, sigur că avem pentru toate aceste probleme un scoreboard, un, un tablou, eh, o tabelă de marcaj, eh, ultima, cea mai recentă, datează din 19 februarie, anul curent, și arată că există factori agravanți, eh, cum ar fi un export agresiv intracomunitar, care pot uh, duce uh, lucrurile într-o direcție negativă. Uh, în Franța, recomandarea Comisiei de a stăvili aceste uh, comportamente agresive au fost uh, uh, luate în serios în câteva cazuri, ceea ce ne bucură. Germania ignoră însă aceste recomandări. Deci dacă avem aceste tabele de marcaj, dacă deja vorbim despre lucrurile care ar fi bune, care ar fi frumoase, dar în același timp nu luăm în serios eh, avertismentele comisiei, atunci eh, nu avem decât să sărbătorim în continuare alți zeci de ani de făurire a pieței interne, dar atunci vom observa că periferia Uniunii Europene va deveni tot mai defavorizată eh, în timp ce alții vor profita de pe urma a ceea ce consideră ei piața internă. Da? Deci, cumva trebuie să ne gândim din punct de vedere economic la echilibrarea situației. Din punct de vedere economic este de altfel mult mai ușor de argumentat decât din punct de vedere politic, pentru că în Germania eu nu pot susține cu argumente politice această recomandare. Deci eu cred, domnule președinte, că prin acest raport putem să eh, facem din nou auzită vocea Parlamentului European, dar uh, Uh, pe de altă parte, uh, Comisia Europeană și statele membre trebuie să facă uh, ceea ce noi decidem aici și trebuie chiar să treacă la punere în aplicare, pentru că altminteri toți banii pe care îi cheltuim pentru aceste demersuri și deliberări sunt bani aruncați pe geam. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnule președinte. Dacă mai este cineva care dorește să se scrie la cuvânt. Dacă nu, atunci am plăcerea să întreb reprezentanții Comisiei Europene dacă doresc să adauge ceva. Mi se pare că nici Comisia nu are prea multe de adăugat. Mulțumesc. Atunci uh, îmi dau din nou cuvântul pentru unele remarci uh, de încheiere. Uh, sunt de acord cu observațiile făcute de colegi, adică problema de fapt constă în, în acest al treilea pilon uh, al Uniunii Europene, piața internă, care trebuie consolidat. Teoretic, uh, Comisia Europeană și Consiliul împărtășesc nevoia de a avea uh, Uh, un al treilea pilon solid, dar în practică totuși uh, pozițiile sunt divergente. Noi acum trebuie să depășim aceste diferențe și diferende și trebuie să ne îngrijim uh, ca conținutul raportului Schwab să fie într-adevăr pus în aplicare. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, că trebuie să consolidăm uh, semestrul european pentru a realiza o mai bună uh, interconectare între uh, economie și politicile economie și politicile industriale. Trebuie să încercăm și o vom face împreună și în același context mai am plăcerea să vă reamintesc, după cum am mai spus și anterior, că pe data de 15 octombrie veți avea în uh, dosarele noastre uh, acest uh, raport și dacă nu există mm, modificări, amenamente substanțiale, pe 25 noiembrie vom trece la votul în comisie. Și acum, dacă îmi permiteți, putem trece direct mai departe la următorul, la următorul punct de pe ordinea de zi, Eh, și din nou am plăcerea să-mi dau cuvântul pentru că discutăm un aviz al cărui autor sunt chiar eu. Este vorba despre directiva eh, care privește divulgarea eh, informațiilor care nu sunt de natură financiară. Eh, nu suntem comisia responsabilă pe fond, dar eh, am fost solicitați să, să redactăm un aviz. Eh, această directivă, respectiv avizul nostru, sunt rezultatul, rezultatul directivei și avizului adoptate în iunie acestui an privind răspunderea corporatistă socială. Deci este vorba de răspunderea socială a, între, răspunderea socială a întreprinderilor, respectiv de practici, acele practici pe care întreprinderile eh, le pot eh, eh, practica în mod facultativ, voluntar. Prima preocupare cu această temă a fost, datează încă din 93, din Cartea Albă realizată însăși de Jacques Delors. Uh, atât Parlamentul cât și Comisia s-au autosesizat, dar um, temeiul juridic multă vreme a fost uh, neclar. Um, sigur că răspunderea corpora- uh, socială a corporațiilor are a face și cu prestigiul acestor corporații. Um, multă vreme aceste aspecte au fost uh, neglijate, uh, dar au existat și uh, contradicții între diferitele poziții exprimate de marile concerne de multe ori, uh, marile conglomerate industriale au adoptat anumite politici de responsabilitate uh, uh, și răspundere socială corporatistă, dar în practică lucrurile au arătat cu totul altfel. Avem exemplu a două mari companii de exploatare a țițeiului care au Eh, strigat eh, sus și tare ce vor face ele pentru mediu și așa mai departe, dar constatăm că Marea Nordului este în continuare poluată. Și mai sunt și alte, eh, mai sunt și alte exemple în care companiile se angajau să facă într-un fel, dar de fapt făceau într-alt fel, inclusiv prin exploatarea prin munca a copiilor în țări din Asia și așa mai departe. Deci, încercăm acum să revenim la uh, revizuirea acestor uh, practici și printr-o comunicare a Comisiei am fost invitați să realizăm uh, și noi un nou aviz despre această direct, nouă directivă de divulgare a informațiilor uh, cu caracter nefinanciar. Uh, eu cred că propunerile care au fost făcute în acest context sunt pozitive, sunt constructive, sunt bine formulate. Mă refer la propunerile Comisiei. Posibile. E vorba de garantarea unui maxim de transparență posibil în comportamentul întreprinderilor pentru ca să beneficieze toți actorii uh, care ne interesează pe noi comisia aceasta în ceea ce privește consumatorii, deci actori importanți cum sunt întreprinderile, de exemplu. Se va vorbi așadar de câteva modificări pe care va trebui să le facem, uh, însă ținând cont de situația globală. Modificările care mi se par uh, utile și care se potrivesc cu uh, punctul de plecare al Parlamentului atunci când a cerut această directivă se referă așadar la identificarea unui prag. Comisia a propus un prag uh, pentru uh, întreprinderile mari de 500 de angajați. Eu cred că acest prag ar trebui să fie redus la 250 de angajați. Uh, pentru că 250 de angajați este, de fapt, pragul prevăzut în toate actele Uniunii Europene pentru a identifica dimensiunea întreprinderii. Nu se înțelege exact de ce acest prag de 250 este aplicat la anumite aspecte sociale și de ce se cere o creștere a acestuia la 500. Apoi, o definiție mai exactă a riscului ar fi binevenită, ca risc legat de activitățile întreprinderilor. Există anumite linii directoare care sunt necesare pentru ca să se omogeneizeze informațiile din partea întreprinderilor care va trebui să poată fi comparabile în uh, tot timpul una cu cealaltă. Apoi, cred că toate aceste obligațiuni trebuie să se refere nu numai la marile întreprinderi și grupurile mari, ci și la discuția pe care am avut-o despre licitații de curând. Trebuie să implice tot lanțul de uh, subcontractare uh, și, care, și de furnizare care este util cetățeanului european. O întreprindere dacă se comportă pozitiv, putem apoi uh, să plecăm de la premisa că și celelalte întreprinderi care lucrează în subcontractare cu aceste întreprinderi uh, trebuie să aibă, să beneficieze de același regim. Există apoi nevoia și de activități de control, de mecanisme de control. Există activități care nu sunt, de exemplu, obligatoriu. O întreprindere care nu oferă aceste informații va trebui, de exemplu, să explice de ce nu furnizează aceste informații și de ce nu dezvăluie aceste informații automat către actorii competenți. Așadar, eu cred că această directivă este foarte importantă pentru că nu numai uh, va îmbunătăți relansarea politicilor de responsabilizare sociale care sunt în curs, ci și va putea să dea mai mult conținut politicilor care sunt extrem de importante și care au fost esențiale pentru activitatea Uniunii Europene până la tratatul de la Lisabona, din, deci politicile anilor 2000, care însă după aceea au scăzut oarecum în intensitate și în importanță printre politicile europene mm, de până atunci. Mă interesează, bineînțeles, foarte mult comentariile dumneavoastră. Sunt gata să găsesc împreună cu dumneavoastră mai multe elemente de îmbunătățire ale acestei directive în armonie cu temele care sunt orizontale prin toate aceste politice, Cred că trebuie să știm că un simț al responsabilității puternic uh, merge mână-mână cu acest subiect și uh, avizul meu uh, vizionar cumva trebuie să ține cont și de dimensiunea amplă a acestei probleme. Aștept de aceea comentariile dumneavoastră și apoi aștept bineînțeles și amendamentele dumneavoastră Termenul de depunere a amendamentelor este 15 octombrie și vom începe această dezbatere uh, atunci uh, și acum voi face câteva comentarii. Dau cuvântul raportorilor din umbră care sunt prezenți în sală. Din partea popularilor dau cuvântul doamnei Pietikainen. Vă rog, doamna Pietikainen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, you forgive me that besides my political background, the Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că puteți avea înțelegere pentru situația mea, pentru că și propria mea istorie are influența asupra opiniei mele. Deci am, sunt de formație economist și am participat și în mai multe consilii de administrație, deci am și o perspectivă care oglindește și această capacitate. Nu se pot evita astfel de lucruri. Eu cred că raportorul a făcut treabă foarte bună. De asemenea și Comisia a venit cu o propunere bună și în momentul de față mi se pare că există condiții egale și cerințele de raportare sunt stabilite la același nivel. Deci acest prag din uh, directiva privind contabilitatea mi se pare unul rezonabil. Apoi mai e încă un lucru care, semnificativ care mi se pare că lipsește atât din raport cât și din uh, propunerea comisiei și nu sunt prea sigură ce putem face în această privință. Dacă credem însă că abordarea pe care o avem și care conține atât acțiuni voluntare, neobligatorii din punct de vedere juridic, în condițiile unor sisteme de raportare diferite, rezultă probleme destul de mari. Pentru că, din perspectiva companiilor, este important ca informațiile să fie comparabile. Iată de ce există și uh, sistemul de contabilitate IFRS și reguli legale pentru diferite maritele companii cu privire la modul cum, raportează, cum își raportează activitatea. Motivul este că investitorii pot astfel să distingă între companii și să diferențieze între companii și acțiunile lor. Iar atâta timp cât uh, baza este una voluntară, ce respectiv uh, există, există baze diferite pentru aceste raportări, ajungem ca pentru opinia publică să fie foarte dificil de evaluat ce tip de informații primește de la anumite companii și dacă acestea sunt relevante. Din perspectiva investitorului, însă, ar fi partea de mediu în uh, locul unde e raportări integrate și ar mai fi și situațiile financiare. Și ce ați citit mai cu atenție dacă ați uh, vota acum bilanțul anual și presupun că ați citit mai cu atenție partea financiară. Și sigur că dacă ne uităm la profiturile pe termen scurt, s-ar putea ca situația să fie una bună, dar pe termen lung ar putea să rezide niște riscuri mai mari. Deci, partea cu profitul pe termen uh, lung poate să ascundă anumite riscuri uh, care vizează uh, profitabilitatea companiei pe termen lung, riscuri intrinseci datorate acestor obligații. Și dacă nu sunt comparabile aceste informații raportate, atunci investitorul nu va putea întotdeauna să facă alegerea cea mai sustenabilă. Și încotro duce lucrul ăsta atunci. Da, pe termen lung, ar trebui ca pe lângă indicatorii cheie de performanță să avem o, un standard pentru acest raport și ar trebui să fie obligatoriu pentru toate companiile, indiferent de mărimea acestora. Nici regulile contabile nu sunt uh, voluntare. Și mă tem că atâta timp cât facem acești pași uh, mărunți, și credeți-mă, știu cât de dificil este subiectul din punct de vedere politic, nu facem decât să creăm birocrație suplimentară, birocrație pe care, de fapt, încercăm să o reducem. Venim cu cerințe suplimentare pentru companii și, de fapt, nu obținem acele informații care ar avea, într-adevăr, un impact asupra alegerilor investitorilor sau opțiunilor de investiții și nici nu ar susține programele de investiții pe termen lung și nici nu ar garanta condiții egale între companii. Nu știu cum am putea rezolva această dilemă în momentul de față, pentru că știu că urmează negocieri cu Consiliu și că există păreri diferite și în comunitatea de afaceri. Și de aceea cred că ar fi foarte greu de introdus această cerință de raportare în momentul de față însă sper să putem găsi cel puțin o formulă împreună cu Comisia și Consiliu încât să stabilim o dată pentru revizuire în momentul în care să se introducă această cerință uh, obligatorie de raportare undeva la 4-5 ani uh, de acum încolo și sper că puteți avea în vedere o astfel de propunere. Mulțumesc! Se ci sono colleghi che vogliono. Mulțumesc. Doresc să mai ia cuvântul colegii, domnul Jati Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl reprezint aici pe domnul Kreutzmann, care este raportorul nostru din umbră pe această temă. Tema responsabilității sociale corporatiste ne preocupă destul de des în Parlament în mod periodic, ceea ce arată, pe de o parte, creșterea activităților, de, importanța activităților de acest gen și această responsabilitate socială nu mai reprezintă nimic nou, se practică de multe companii. Însă până acum acest lucru a fost uh, un aspect voluntar. Însă uh, Uh, și cine dorea să facă mai mult putea să facă acest lucru, restul rămânea la latitudinea um, managerială. Dacă cerim, citim acum însă evaluarea de impact a comisiei, avem senzația că evaluarea este una construită, iar propunerile sunt motivate din punct de vedere ideologic. Tocmai acele companii care nu sunt în atenția publicului, dar care sunt supuse concurenței internaționale, vor suferi de pe urma unei birocrații uh, și costuri suplimentare și se distrage atenția de la uh, principala activitate a unei companii care se referă la prestarea de servicii sau producția de bunuri. Cum anume ajunge Comisia la această evaluare de 100 de mii? Uh, mi se pare că Comisia pleacă de la o bază puțin realistă, în sensul că o singură persoană în câteva ore poate să introducă aceste informații într-o sinteză în acest raport, ele fiind deja existente. Dar ce se întâmplă dacă nu există o astfel, un astfel de departament care să dispună de astfel de informații? Ce se întâmplă dacă informațiile trebuie să fie uh, preluate de la toate filialele din lume sau poate trebuie uh, introduși auditori în acest proces? Nici cota care vizează femeile nu este necontroversată, dar domnul Kreuzmann consideră și aici că uh, o companie ar trebui să-și poată angaja oamenii pe care îi dorește în funcție de competență. Însă, de a include partea de diversitate în raportările nefinanciare mi se pare o chestiune exagerată, pentru că o companie are tot interesul să angajeze managerii cu competențele cele mai bune și cea mai bună experiență. Cum ne putem asuma noi această răspundere de a putea uh, lua cele mai bune decizii pentru o companie, mi se pare de neconceput. Um, extinderea acestei directive la companii cu peste 250 de angajați uh, este um, un lucru care nu face decât să diminueze competitivitatea acestor uh, companii. Mulțumesc. Grație, eu nu, nu altă. Mulțumesc, nu mai e nimeni pe lista raportorilor din umbră, deci are cuvântul doamna Gebhardt. Vă rog, doamna Gebhardt, Evelyn. Mulțumesc, domnule raportor. Dragă Sergio, cred că ați prezentat aici o propunere foarte bună și sunt în asentimentul dumneavoastră când spuneți că Comisia Europeană a prezentat o propunere bună și că e nevoie să creăm această transparență și poate puteți să-i transmiteți uh, domnului Kreuzmann, domnule Șațimarcachis, că regulile existente în Statele Unite, de pildă, vis-a-vis -vis de respectarea cotelor uh, în ceea ce privește managerii și femeile manageri, sunt mult mai stricte decât uh, cele cu care avem de-a face noi aici. Și nu cred că se poate vorbi de o distorsionare a concurenței pentru companiile europene, asta pe piața mondială. Și s-a dovedit între timp că a fost chiar uh, în beneficiul companiilor să se creează aceste transparențe și remarcăm acest lucru din ce în ce mai des, că și cetățenii și consumatorii, cei care merg la cumpărături, uh, sunt interesați să afle ce se ascunde în spatele lucrurilor. Și de aceea salut în mod special două dintre aspectele menționate de domnul Conferati aici, și anume, pe de o parte, faptul că ar trebui să existe o coerență la nivelul propunerilor legislative și ar trebui ca această propunere să fie valabilă pentru companiile care depășesc 250 de uh, lucrători, pentru că în uh, multe alte acte legislative se menționează această cifră și ar trebui să păstrăm această coerență. Și în al doilea rând, sigur că sunt vizați și subcontractanții, pentru că la ce îmi folosește mie transparența în cazul antreprenorului general dacă în cazul transferării lucrărilor către subcontractanți lucrurile ar fi făcute complet diferit. Deci, salut această includere Uh, în propunerea pe care ne-a prezentat-o domnul Coferati. Mulțumesc. Nu, nu, alți colegi. Nu mai sunt alți colegi pe listă. Dacă reprezentanții comisiei doresc să comenteze, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru raportul pe care l-ați întocmit. După explicațiile pe care le-am primit, în, până acum. Pot să vă spun că Comisia a adoptat uh, o propunere în aprilie care considerăm este un pas uh, înainte important pentru transparența și performanța întreprinderilor din Uniunea Europeană. Ideea ar fi ca transparența, factorul de transparență să fie esențial în toate deciziile care se iau uh, la bază cotidiană, atât uh, pentru aspectele de mediu cât și cele de performanță ale companiei. Este un lucru pozitiv pentru întreprinderi, duce la decizii mai bune și la un uh, succes financiar sau nefinanciar mai sustenabil pe termen lung. Aceasta este opinia Comisiei și acesta a fost și punctul de plecare pentru studiul pe care l-am elaborat noi. Din ce în ce mai mult se creează uh, primim din partea investitorilor și a asociațiilor de investitori uh, cereri de informații nefinanciare care să vină să complementeze informațiile financiare pe care le, primească, pe care le primesc. În acest sens, trebuie spus că această informație este extrem de utilă pentru luarea deciziilor, pentru buna alocare a capitalului și întreprinzătorii consideră că primesc uh, din partea întreprinderilor o uh, calitate și o uh, cantitate bună de informații financiare, dar informațiile nefinanciare lipsesc câteodată și aceasta este o barieră pentru o folosire utilă și eficientă a informațiilor de mediu și sociale în cadrul deciziilor investitorilor. Iată de ce noi considerăm că luarea de măsuri legislative este cea mai bună decizie. În momentul de față există cam 2500 de companii în, uh, între, în Europa care sunt transparente din punct de vedere de mediu și social, întreprinderi care deci își includ astfel de tipuri de informații nefinanciare în rapoartele lor anuale. Noi am spus că propunerea pe care a făcut-o comisiei cu pragul de 250 de, lu- de lucrători ar putea să ridice acest număr la 80.000 de întreprinderi. Aceasta înseamnă o creștere cu 600 de procente față de uh, situația actuală și noi credem că acesta ar fi un pas uh, foarte ambițios, dar chiar o provocare majoră în acest moment. Dacă am folosit un prag de 250 de lucrători, atunci numărul de întreprinderi pe care l-am ținut ar fi 45.000 și mă întreb dacă cu adevărat piața ar putea să facă față unei schimbări atât de radicale. Este adevărat că această modificare ar putea fi facilitată printr-o perioadă de tranziție și prin tehnici adaptate, dar am primit câteva comentarii foarte rezonabile și anume că este nevoie de prudență la astfel de schimbări și să nu supraîncărcăm întreprinderile în general cu schimbări și reguli. Cred că dacă vreți să transmiteți acest un mesaj, trebuie să spunem că această cerință se impune companiilor foarte mari uh, și societăților și grupurilor mari. În momentul de față, IMM-urile sunt excluse de la această obligativitate. Este adevărat că pragul pentru IMM-uri este 850 de lucrători în medie, dar uh, noi considerăm că în momentul de față ar fi mai bine să ne fixăm atenția numai pe companiile cu adevărat foarte mari și deci să nu încercăm să adăugăm obligații suplimentare pe IMM-uri. Credem, deci, că prin acest prag mesajul va trece foarte bine. Am auzit comentarii despre dezvăluirea de informații foarte utile. Cred că este vorba de informații care sunt utile pentru companii, pentru toți actorii implicați în aceste procese. Credem însă că uh, vom putea aborda această problemă foarte eficient, eficient prin nevoia companiilor de a dezvălui informații ținând cont de drepturile omului și de aspecte ținute, uh, care țin de lanțul de furnizare și de subcontractare, dar și ținând cont de toate aspectele de drepturile omului. Considerăm, deci, că astfel e mai ușor de lucrat în aceste condiții. Însă suntem conștienți că există și dificultăți tehnice pentru a putea rezolva aceste chestiuni atât de problematice, atât de dificile în legătură cu lanțurile de fractare. Aș dori să clarific faptul că propunerea pe care a înaintat-o comisie este nu este uh, pe bază voluntar de uh, fac, uh, facultativă, dezvăluirea de informații și trebuie să fie făcută numai din partea companiilor foarte mari, nu din partea IMM-urilor. Este clar că în acest moment în care nu, noi nu susținem un cadru anume, noi nu considerăm că s-a ajuns la o maturitate pe piață în cadrele care s-au elaborat până acum. Poate că pe viitor aceasta va fi posibil într-o fază ulterioară, dar în acest moment noi recunoaștem faptul că companiile văd un plus valoare în folosirea acestor cadre în momentul de față și atât la nivel național cât și la nivel internațional ar fi benefic existența unor astfel de structuri și liniile directoare din partea OECD și Uh, pactul general al ONU sunt o referință pentru noi, dar există foarte multe cadre naționale foarte bune, cum ar fi, de exemplu, codul de sustenabilitate german, care sunt informații foarte utile. Eu cred că dacă nu susținem un cadru în momentul de față sau dacă nu oferim un cadru în momentul acesta, nu vom putea să Um, mergem înainte, nu vom putea face progrese. Iar uh, dacă nu folosim practicile um, folosite de către, cu succes de către alte state, vom, uh, nu vom putea avansa și nu cred că vom uh, avea rezultate bune până la urmă în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult Comisiei și colegilor pentru că au susținut acest raport. Din partea mea aș dori doar să revin pe scurt pe două puncte. Nu din întâmplare această problemă a ridicării pragului pasionează pe foarte mulți. Domnul de la, din partea Comisiei părea că e de acord, că este oarecum exagerat să spui că o întreprindere de 500 de angajați este o întreprindere mică în sistemul productiv european. Pentru că așa, asta este ceea ce, se, ceea ce rezultă dacă noi acceptăm propunerea care este făcută de către, a fost făcută de către comisie. Nu e vorba aici numai de o problemă de asimetrie între informațiile cu caracter economic și cele nefinanciare care vin deasupra celor economice, văzând apoi cum se face această combinare, dar există un risc involuntar, nu zic aici că cineva a avut o intenție negativă, de a denatura ideea de IMM, de, mai ales de întreprindere mică, care trebuie să fie um, păstrată această idee, trebuie să fie protejată, așa cum am spus și înainte. Pe de altă parte, întreprinderile care, din punct de vedere al dimensiunii, sunt uh, întreprinderi consolidate, foarte puternice, fără să aibă nicio problemă să producă aceste informații. Uh, nu trebuie să ne facă teamă. În momentul de față suntem uh, oarecum înaintea timpurilor, dar în, ultima vre- în ultimii ani s-a accelerat această tendință diferită față de trecut, atât din partea investitorilor cât și din partea consumatorilor. Și unii și ceilalți își doresc informații despre comportamentele sociale ale consumatorilor. Așa chiar se numește acest uh, comportament. Există comportamentele de mediu care interesează persoanele care lucrează în domeniul mediului, respectarea legilor, dincolo de drepturile individuale colective ale persoanelor de fapt, la început nu se cereau aceste informații. O piață de consumatori uh, cu disponibilități economice mai, mult, mai mari este piața de astăzi, de fapt, și care uh, consumatorii de astăzi uh, își arată interesul pentru cunoașterea comportamentului întreprinderilor de la care cumpără un serviciu pe care acum 20 de ani nu l-ar fi cercetat. Chiar și investitorii care nu Uh, se uite neapărat la aceste uh, ultime uh, aspecte. Sunt foarte atenți în ceea ce privește aspectele pozitive legate de o întreprindere care, de exemplu, are un comportament responsabil. E foarte dificil, de exemplu, să mai aibă succes astăzi o întreprindere de risc, cu risc înalt în ceea ce privește aceste puncte, dacă nu Uh, există, sau atunci sunt întreprinderi care au succes pe termen scurt. Eu cred însă că acest proces uh, trebuie să fie întărit, această tendință, așa cum s-a întâmplat și la început și așa cum s-a încercat și cu această directivă. Pen, însă, fără să avem o temere deosebită, cred că calea pe care trebuie să mergem e totuși destul de îndepărtată, însă și colega noastră Pieti Kainen uh, poate să, se, să beneficieze de experiența mea precedentă, pentru că eu sunt convinsă, ca și ei că punctul de sosire trebuie să fie cel al uh, unei dări de seamă punctuale. Uh, nu este, nu e o cale foarte simplă, există foarte multe rezerve și rezistențe pe această cale, însă trebuie să ne gândim că dacă uniformizăm aceste informații, uh, aceasta este de folos consumatorilor pentru a crea o conștiință uh, mai bună atunci când se fac alegeri de cumpărare. Și, de asemenea, există și o interacțiune pozitivă pe piață și o valoare adăugată pentru întreprinderi, pe de altă parte, pentru că concurența care se creează prin intermediul cunoașterii generalizate și unei transparențe maxime duce la o concurență pozitivă, deci este vorba de o concurență bună. Pe de altă parte, dacă nu facem acest lucru, s-ar putea să existe o distorsiune a pieței, pentru că atunci întreprinderile care se comportă cel mai bine pentru că respectă mediul înconjurător sau pentru că respectă drepturile omului, toate aceste aspecte importante nu mai au niciun avantaj în uh, a, a, în a avea aceste comportamente virtuoase. Așadar, eu am convingerea foarte clară că singura uh, cale este cea în care se dă socoteală despre aceste informații și sunt foarte interesat să găsesc o soluție de compromis pentru a putea uh, continua pe această cale. Cred că aceasta ne va permite să facem pași um, importanți înainte pe calea pe care am pornit-o care este cea mai utilă dintre toate în acest context. Totuși, oricum o fi, aștept deci cu mare interes uh, amendamentele dumneavoastră, le vom discuta la uh, următoarea reuniune când vom avea compromisurile de amendamentele de compromis. Închidem acest acel punct de pe ordinea de zi și trecem cu 10 minute înainte la nu cred că pune problema faptul că suntem puțin în avans. Trecem la punctul 11, facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Comisia trebuie să ne prezinte evaluările impactului un pentru un prim schimb de opinii. Cineva de la comisie este prezent în sală pentru a face această prezentare sau trebuie să ne oprim?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 Comisiei să vină. Știți că totuși timpurile sunt uh, indicative de pe ordinea de zi, dar se pare că ei consideră că sunt mult mai obligatorii și precise decât uh, sunt de fapt. Așteptăm 5 minute, după aceea preluăm discuția. La discussione augurandoci che în frattempo arrivino o arrivi, se uno solo o una sola, il rappresentante della Commissione. Așteptăm să vină reprezentanții sau reprezentantul Comisiei. Vă rog să mai aveți puțină răbdare. Vă mulțumesc. Putem acum să reîncepem lucrările noastre. Reprezentanții comisiei au sosit. Le mulțumesc foarte mult și vreau să dau cuvântul lui Camil Kiriarski care ne va prezenta evaluarea de impact uh, despre care vom avea apoi un prim schimb de opinii cu privire la facturarea electronică a uh, achizițiilor publice. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi pare rău că am luat uh, atât de literal uh, ordinea noastră de zi și n-am fost prezent atunci când vreați să uh, începeți dezbaterea. În doar câteva minute vreau să vă prezint câteva diapozitive prin care doresc să vă explic motivația noastră, contextul și conținutul acestei directive cu privire la facturarea electronică în achizițiile publice, respectiv studiul nostru de impact pe marginea proiectului legislativ. Care este așadar motivația? Este una intuitivă. Sperăm, în primul rând, o simplificare administrativă și o reducere a costurilor semnificative în contextul general al achizițiilor publice. Acest lucru este un uh, element binevenit, mai ales pentru IMM-urile participante, dar și un lucru așteptat în uh, contextul general al uh, achizițiilor publice. Și nu în ultimul rând, mai sunt și unele beneficii de mediu, am putea spune. Interesul diferiților actori uh, atinși de această măsură este extrem de mare, uh, după cum vă voi arăta mai mult și în plus uh, ne integrăm cu inițiativele de tip F-guvernare și agenda digitală. Această inițiativă va genera prin sinergiile pe care le realizează mai mare eficiență și uh, Eh, sigur că presupune și o oarecare eh, coordonare eh, care la rândul său presupune niște standarde comune. Care este contextul politic? Există o susținere politică din partea Consiliului, am avut în aprilie 2012 și o rezoluție a Parlamentului pe această temă, de la fel de favorabilă și uh, de asemenea avem uh, la bază și actul privind achizițiile publice, o inițiativă a comisarului Michel Barnier. Am uh, desfășurat consultări publice dincolo de consultările mm, obișnuite, inclusiv prin organizarea unor conferințe, o ultima dintre ele a avut loc acum două săptămâni, Uh, conferințe cu, uh, pe tema facturării electronice în uh, achizițiile publice. Toate aceste consultări au arătat că există un interes față de achizițiile publice și în special față de facturarea electronică. Și părțile interesate susțin această nouă uh, Uh, paradigmă în domeniul facturării, tocmai din cauza beneficiilor care ar putea rezulta. În ce privește activitățile deci deja desfășurate, Comisia a avut mai multe inițiative, odată o comunicare din 2010, avem și un forum uh, cu diferite părți implicate pe tema e-invoicing-ului, adică facturării electronice, Eh, există și o directivă a Consiliului privind sistemul comun de TVA din 2010 și ehm, eh, mai sunt și proiecte cofinanțate de comisie, cum ar fi eh, PEPOL, Essence și EPRIOR, care și ele ehm, ar putea fi îmbunătățite prin facturarea electronică. De ce ne asumăm această inițiativă acum? Ei bine, pentru că mai întâi spuneam că există o, o, o motivație absolut intuitivă. Este momentul să uh, facem acest pas. Statele membre acum uh, au început să pună în aplicare unele reguli, dar o fac uh, poate într-o manieră prea puțin concertată, prea puțin armonizată și de aceea ne temem că va exista o problemă de interoperabilitate între diferitele sisteme care la rândul său ar putea să influențeze în mod negativ uh, transferul de informații uh, cu caracter transfrontalier. Și asta ar pune în dificultate punerea în aplicare. Deci, uh, ne temem că ar putea să apară sisteme care nu pot comunica între ele, sisteme care să fie însă foarte complexe Eh, pe de altă parte, ceea ce ar crește foarte mult costurile pentru IMM-uri în special de a se înregistra în mod diferit pe platforme diferite. Eh, ce conține eh, propunerea de directivă? Domeniul de aplicare cuprinde doar facturarea electronică uh, în scopul participării la proceduri de achiziții publice. Deci se adresează doar acelor uh, uh, licitații care uh, vizează sectorul public, dar asta la nivel național, regional și local, deopotrivă. Cum se va face acest lucru? Prin CEN, care va realiza un set de bune practici și care va um, ține cont uh, de sistemele deja existente în elaborarea de standarde uh, comune, astfel încât trecerea la un sistem comun să fie cât se poate de lină și cu cât se poate de puține uh, impedimente. De asemenea, nu impunem în momentul prezent companiilor să transmită facturi electronice, dar solicităm Uh, beneficiarului uh, să dispună de posibilitatea de a primi form, uh, facturi în format electronic, de a le procesa în mod corespunzător. Și ultimul meu diapozitiv nu este altceva decât un rezumat al um, structurii propunerii de directivă Uh, noi sperăm că uh, e-facturarea va fi uh, o procedură care va predomina în curând, nu numai în sectorul public și al achizițiilor publice, ci sperăm că această această facturare electronică se va răspândi și în alte zone ale uh, Uh, comerțului și va întări și agenda digitală, care este un obiectiv major al Uniunii. Vă mulțumesc și încă o dată îmi cer scuze pentru întârzierea cu care am făcut această prezentare. Prego, cer la colega Colin Lange, care a chiesto. Vă rog, îi dau cuvântul colegului nostru care a cerut cuvântul. Ja, herzlichen Dank für diese... Doamna Lange, mulțumim pentru această prezentare generală reprezentantului Comisiei deoarece am fost numită raportor uh, abia săptămâna trecută, am avut puțin timp uh, să mă documentez. Uh, în principiu, însă, pot să spun încă de pe acum că este salutar acest obiectiv al propunerii de directivă de a uniformiza standardele de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice. Este un text 5 foarte clar, are, conține doar 9 articole, Ehm, mă îndoiesc puțin eh, în ce privește calea de procedură care a fost eh, propusă. Ehm, ar fi fost mai bine, poate, eh, să fie mai întâi implementate unele standarde comune în statele membre, dar nu știu dacă este posibilă această abordare de sus în jos, în practică. Eu acceptă prezenta propunere a Comisiei, dar o voi supune încă unui scrutin în ceea ce privește fezabilitatea practică. Așa cum arată și rezumatul dumneavoastră, studiul dumneavoastră, există unele țări, Danemarca, Suedia, Finlanda și altele care deja încep să Uh, pun în aplicare aceste uh, uh, criterii. În Germania, deocamdată aceste standarde sunt rezervate doar marilor companii participate la, la aceste proceduri. Um, pentru a vedea în ce măsură este totul este uh, fezabil. Uh, oricum, termenul de punere în aplicare de 48 de uh, luni mi se pare foarte, foarte ambițios. Mie mi se cere cam peste 14 zile să depun deja raportul în forma finală. Săptămâna viitoare știți că avem săptămână plenară, sesiune plenară la Strasburg. Deci chiar nu știu dacă pot să accept o astfel de misiune pentru că trebuie să am timpul fizic să pot purta discuții cu raportorul lucrătorii din lume cu, cu alții. Știu care sunt constrângerile, știu că uh, trebuie să ajungem cât se poate de repede în plenară cu acest uh, vot, dar un calendar de 14 zile să știți că este extrem de ambițios. Eu sper că voi putea să mă achit de obligațiile pe care mi le-am asumat ca raportare. Mulțumesc! La colega Rule vă le vă dire qualcosa. Mulțumesc, doamna Rule vrea să spune ceva. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei, să-i spun doamnei Lange că o susțin și că o voi susține și mă bucur de cooperarea pe care o vom continua la fel de bună ca până acum și vom încerca să găsim împreună o soluție pentru a vedea cum să găsim în acest uh, trâmtoare pe care, care ne-a mai rămas din punct de vedere al calendarului să găsim o soluție bună. Mulțumesc. Aș vrea și eu să profit să vă pun o întrebare foarte simplă, poate chiar o întrebare banală pentru comisie, ținând cont de o ipoteză pe care ați sondat-o deja în, când ați vorbit de dificultatea activității dumneavoastră. Folosirea acestei proceduri numai pentru achizițiile publice și licitațiile publice nu poate să devine o contradicție totală, pentru că se referă la întreprinderi care au activități mult mai extinse și deci care le constrânge să uh, aplice o procedură diferită atunci uh, când acționează. Poate nu era mai bine să ne gândim la introducerea acestor proceduri pentru toți, dincolo de, de bariera privat-public, ne fiind alți colegi pe lista de înscriși la întrebări, aș vrea să vă dau cuvântul să vă dați răspunsul la întrebările pe care vi le-am pus. Thank you, of course. Mulțumesc foarte mult. E o întrebare logică, desigur, însă noi întotdeauna am avut o abordare graduală Sigur că vor exista costuri de tranziție, sigur că unele companii vor avea mai multe sisteme în mod simultan. Însă a impune dintr-o lovitură un astfel de regim pentru întreaga economie, pentru a putea integra într-o singură platformă toate nivelele de semantică și sintaxă, nu știu uh, dacă am avea temeiul legal pentru a face așa ceva și nu am uh, venit cu o povară prea mare pentru toată uh, lumea, pentru că, sigur, pe achizițiile publice avem alte standarde. De aceea am apelat la această manieră și uh, sub aspectul proporționalității și subsidiarității. Și ne dăm seama că e nevoie de transparență și că se face aici o diferențiere. Vă mulțumesc pentru răspuns și aș vrea să vă amintesc că la finalul acestei întâlniri și colegilor uh, care sunt aici și care ne urmăresc uh, pe internet. că activitatea doamnei Lange a fost extrem de strânsă, foarte intensă, pentru că avem un calendar foarte strâns. Schimburi de opinii trebuie să aibă loc pe 4-5 noiembrie. Termenul de depunere a amendamentelor este 7 noiembrie. Discuția pe tema amendamentelor 27 și 28 noiembrie dezbaterea pe tema compromisurilor 16 decembrie și votul la comisie 17 decembrie. Sunt așadar calendare foarte strânse pentru o activitate foarte dificilă, așa cum suntem noi obișnuiți în această comisie. Deci, colega noastră va decide după cum a spus uh, și până acum, dacă dorește să-și confirme disponibilitatea pentru aceste date, oricum o fi, ceea ce v-am uh, citit acum este lista următoarelor uh, întâlniri pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră din partea comisiei, mulțumesc foarte mult colegilor care au rămas până la sfârșit și acesta era ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Putem încheia așadar reuniunea noastră de azi și vreau doar să vă spun că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 14 octombrie 2013 după masa de la ora 3 la 18.30. Vă mulțumesc și o seară bună tuturor! Okay. Sorry, apologies for no, I'm just. Uh... It, it, it, you send your. Okay.